Bună dimineața tuturor! Vă urez bun venit în Parlamentul European, Casa Democrației, singura instituție The only one is... singura instituție europeană aleasă direct de către cetățeni. Vă urez bun venit tuturor, continuă președintele în franceză. Fiecare deputat își reprezintă aici, îi reprezintă aici pe concetățenii săi. Bun venit tuturor! În spaniolă, spune domnul președinte, spor la treabă celor noi și uh, succes celor care au fost deputați până acum. Bună dimineața tuturor! Conform articolului din 20 septembrie 1976 cu privire la alegerea membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal direct, uh, conform articolului 154, alineatul 2 din regulamentul Parlamentului, declar deschisă prima sesiune a Parlamentului European după alegerile europene. Acum vom asculta imnul european. Um, Quartetul Avena este aici și um, solista Ivon Ivoz. Vă rog să vă ridicați în picioare. alzarsi în piedi è una questione di rispetto. Să te ridici în picioare ține de respect. Deci când se ascultă și imnul unei alte țări, ne ridicăm în picioare de obicei. ricordo che a norma dell'articolo. Vă reamintesc că în conformitate cu articolul 14 anetul 2 din regulamentul Parlamentului, în timpul președinției deputatului care în mod temporar asigură funcția de președinte, nu poate avea loc nicio discuție care să nu se refere la alegerea președintelui sau la verificarea prerogativelor. Eu conduc această sesiune în calitate de președinte, dar regulamentul prevede ca președintele care a asigurat președinția Parlamentului să asigure în mod temporar uh, conducerea lucrurilor. Toate documentele oficiale care constituie baza pentru alegerea deputaților vor fi transmise Comisiei uh, competente pentru verificarea prerogativelor. Comisie care va fi înființată conform articolului 206 din regulament. Conform articolului 3, alineatul 2. Atâta timp cât prerogativele unui deputat nu au fost verificate și atâta timp cât nu s-a luat o decizie în legătură cu eventuale contestații, deputatul uh, este deputat cu drepturi de pline în Parlament și în organele Parlamentului, cu condiția să fi semnat înainte de declarația înscris în legătură cu neincompatibilitatea. Deputații deci, care au o sarcină incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European, conform articolului 7 din actul din 20 septembrie 1976, cu privire la alegerea membrilor Parlamentului European cu sufragiu universal direct, nu pot să-și asume funcțiile. Pentru a se putea bucurat de drepturile de pline, cei 29 de deputați care încă nu au semnat declarația de neincompatibilitate sunt rugați să o facă cât mai repede cu putință la birourile care se află la intrarea în hemiciclu. În caz contrar, mâine aceste persoane nu vor putea vota. Mâine dimineață va avea loc alegerea președintelui Parlamentului European, conform prevederilor din regulamentul nostru. Conform articolului 15, aliniatul 1, candidaturile pentru postul de președinte al Parlamentului trebuie prezentate cu consensul candidaților de către un grup politic sau de către cel puțin 38 de deputați. Termenul pentru prezentarea candidaturilor este în seara asta la orele 10. Acum vom trage la sorți pentru a-i uh, numi pe cei 8 observatori. Pide la palabra solamente para hablar de... Doriți să interveniți pentru a ne vorbi despre vot. E, nu e posibil să vorbim despre nimic altceva. Deci nu putem discuta decât despre alegerea președintelui. Conform regulii 5 din regulament, referitor la acreditare. Vreau să-i felicit pe toți deputații care au fost aleși și sunt astăzi aici, însă, din păcate, mulți deputați aleși nu au putut intra aici. Trei reprezentanți ai poporului catalan nu au putut să se bucure de reprezentare în acest parlament. Acest parlament trebuie să apere democrația și drepturile omului. Dacă nu sunt aparate valorile poporului catalan, atunci credibilitatea Parlamentului European va avea de suferit. De aceea, domnule președinte, vă rog să faceți astăzi o declarație în numele deputaților aleși din această instituție deci trebuie să consolidați valorile democrației și drepturile omului peste tot în Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Procediamo, procediamo all'estrazione. Cum vom trage la sorți deputații care vor fi observatori, deci cele opt persoane. Onorevole Jan Olbricht. Domnule Jan Olbricht, acceptați să fiți observator? Domnule Peter Jahr, acceptați să fiți și dumneavoastră observator? Domnule Henrik Overgaard Nielsen. Domnule Eric Overgaard Nielsen, acceptați să fiți uh, observator? Domnule Jerzy Buzek, acceptați să fiți observator? un ex președinte scrutat. Iată, un fost președinte va fi observator. O persoană deosebit de pricepută. Domnule Bernard Găta, aștept, acceptați să fiți observator? E prezent, si. Sunteți uh, aici? onorevole alexandra leslie phillips acceptă de fare o scrutare. doamna alexandra leslie phillips acceptați să fiți observator? onorevole deve fare lo scrutatore non deve fare il centravanti di una squadra di calcio. deci trebuie să fiți scrutator nu trebuie să fiți uh, mijlocașul unei echipei de fotbal. Doamnă Barbara Thaler, acceptați să fiți observator? Yeah. E prezent, onorevole? Doamna deputat este în sală? Nu. Ah, ok, ok, ok. Yeah, yeah, yeah. Onorevole Catherine Chabot, accept. Doamnă Catrin Șabo, acceptați să fiți observator? Oh, allora sono stati nominati scrutatori i seguenti deputati. Următorii deputați au fost numiți observatori. Domnul Ian Orbricht pentru urnele de AB, domnul Ian pentru urna CD, domnul Overgard pentru urna EG, domnul Buzek pentru urna HK, domnul Geta pentru un LM. Onorevole Thaler per... Doamna Thaler pentru urna NR. Doamna Șabo pentru urna ST și doam, domnul Philips pentru una UZ. I-aș ruga pe observatori uh, să vină la prezidiu. Alegerea președintelui va avea loc mâine dimineață la ora 9. Sesiunea este întreruptă.